Domnul președinte, s-a deschis uh, sesiunea plenară. Bună dimineața tuturor. Primul punct de pe ordinea de zi, dezbatere comună cu privire la